Ladies and gentlemen, it's now 2.30 and um, uh, you were going to have the fun of myself in this chair this afternoon. In fact, uh, the chairman, who I see is now arriving, in fact, a bit earlier than I thought, had our... Iată, președintele ajunge. El mă ruga să inițial uh, să prezidez ședința din după amiaza aceasta, dar din fericire, iată, domnul președinte ni s-a alăturat va ocupa locul președintelui și eu uh, mă voi eclipsa. colleagues, because uh, Mr. Kirkhope had kindly started the meeting, I'm... Stimați colegi, domnul Kirkhope a deschis ședința. Voi încerca să respect, uh, să fiu la fel de punctual ca și el. Inițial îl rugasem pe domnul Kirkhope să uh, asigură președinția, președinția timp de 30 de minute, deci nu a apărut așa dintr-o dată aici pe locul meu ci uh, eu îl rugasem, aveam o ședință interministerială care mă așteptam să dureze mai mult, dar iată că ea s-a terminat la timp și am putut să mă alătur dumneavoastră, domnul Kirkup, în lipsa vicepreședinților uh, a fost de acord să prezideze ședința. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru această disponibilitate. A mai dat dovadă de ea și în trecut. Deci, mulțumesc mult! Și da, sunt mai încântați uh, la o ședință prezidată de tine decât uh, la una uh, prezidată de mine. Punctele 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi trebuie să fie amânate. Sunt eu raportor pentru ele. Iată, serviciul juridic nu poate să ne prezinte avizul său, prin urmare, iată, nu putem discuta aceste subiecte. Dacă sunteți de acord, adoptăm această modificare a ordinii de zi. Yes, Ok, So colleagues, we just go on to the... Trecem acum la uh, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Nominalizarea raportorilor. Doamna Holmeier de la PPE pentru raportul de punere în aplicare a directivei 2011 cu privire la exploatarea sexuală a copiilor. Mai avem câteva nominalizări de raportori, sunt foarte importante, prin urmare vă rog frumos să fiți atenți. Doamna Stark Keller de la Verzi, la propunerea Consiliului cu privire la măsurile din domeniul protecției uh, migranților pentru Italia și Grecia. Apoi avem un aviz de care se ocupă domnul Niedermüller de la Socialiști cu privire la mobilizarea instrumentelor de flexibilitate pentru măsurile uh, din domeniul protecției internaționale pentru Grecia și Italia. După aceea mai avem câteva ședințe în plus ale comisiei noastre. Stimați colegi, aceste reuniuni suplimentare au fost uh, aprobate, prin urmare vreau să fiți de acord cu ele. Uh, 2 iulie așadar, după amiaza, 6 uh, iulie la uh, Strasburg, de la ora 19, ne întâlnim cu doamna, domnul uh, Avramopoulos și cu doamna Mogherini în cadrul dialogului strategic privind migrația. Deci lunea la Strasburg. Coordonatorii, ca urmare a solicitării uh, Slovaciei și ca urmare a situației mass mediei din Slovacia au decis să trimită o scrisoare Slovaciei pentru a cere mai multe informații. În ceea ce privește mai buna regula, regula, reg, reglementare, am decis să trimitem o scrisoare care să, conțină, care să conțină părerile comisiei noastre cu privire la acest subiect. Mai apoi, misiuni Stimați colegi, vă rog frumos să fiți atenți. Misiunea noastră în Finlanda cu privire la granițele inteligente vom trimite trei și nu patru membri, un membru de la PPE, unul de la socialiști și un membru de la ECR. Mai apoi, misiunea în Sicile, Sicilia uh, va conține șase membri de la LIBE, Uh, și uh, există posibilitatea adăugării unor membri italieni în această delegație. De asemenea, uh, am solicitat o, o delegație a comisiei noastre împreună cu celelalte comisii parlamentare implicate pentru a organiza o delegație în Brazilia moțiunile de rezoluție care nu au necesitat uh, o uh, evaluare sunt următoarele. B80497 din 2014, B80498 bară 15 cu privire la importanța rolului și funcțiunii forțelor de poliție, B80486 din 2015 cu privire la EPO, b BO 805-19 din 2015 cu privire la uh, confiscarea bunurilor uh, care provin din activități uh, infracționale și mai apoi de 80488-2015 cu privire la distrugerile sau operele de artă distruse de către statul islamic. După aceea, petiții Uh, petiția lui Daniel Peña Jordana din Spania cu privire la Frontex va beneficia de o reacție din partea comisiei noastre, o, uh, o reacție care va fi trimisă sub formă de scrisoare comisiei PETI. Sunteți de acord cu uh, aceste recomandări care sunt conforme regulii 205? Da, mulțumesc mult! Și acum uh, vreau să vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot la dumneavoastră, pentru că avem un vot la 16.20, e un vot foarte scurt, dar foarte important și tocmai de aceea toată lumea trebuie să aibă cartelele de vot. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre prevenirea radicalizării și a recrutării cetățenilor europeni de către organi- organizațiile teroriste. Doamna raportor este doamna Rashida Dati. Examinăm proiectul de raport astăzi. Știți bine, este o temă foarte complexă. Am purtat deja câteva discuții pe marginea acestui subiect la comisia noastră. Prin urmare, îi dau imediat cuvântul uh, doamnei Dati pentru a ne prezenta proiectul său de raport. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, voi fi foarte subcintă. Uh, e important să dezbatem, uh, să vedem care sunt propunerile, recomandările diferiților colegi care fac parte din această comisie. V-am transmis uh, proiectul meu de raport cu privire la radicalizarea și recrutarea cetățenilor europeni de către organizațiile teroriste. Ei bine, în acest raport am încercat să includ toate sectoarele, toate locurile în care trebuie să acționăm pentru a putea obține, și asta este foarte important, pentru a obține o strategie globală de prevenire a radicalizării în Europa. Fiecare stat a înțeles că nu poate lua măsuri unilaterale. Tocmai de aceea e nevoie de o strategie europeană. Măsurile, reacțiile la nivel național nu sunt uh, eficiente. Ar fi păcat ca fiecare stat să reacționeze la diferitele uh, um, atentate cu care se confruntă. Spre exemplu, în cazul Franței, care s-a confruntat cu un atentat în luna ianuarie, uh, mi-am dat seama că, până la urmă, Uh, suntem foarte în spate când vine vorba despre, uh, sau uh, în întârziere când vine vorba despre punerea în aplicare a unor măsuri preventive în comparație cu alte state europene. Și tocmai de aceea trebuie, și pe asta m-am concentrat eu în raport, să prevenim, nu să reacționăm neapărat. Am organizat o serie de deplasări, audieri și am înțeles uh, din acestea că radicalizarea cetățenilor, indiferent de stat, de cetățeni se uh, efectuează cu ajutorul internetului, în primul și în primul rând. Poate, uh, internetul a devenit un fel de câmp virtual de antrenare uh, pentru uh, cetățenii care vor să se radic- radicalizare să se radicalizeze. Uh, ar putea să, am putea să organizăm o dezbatere cu privire la libertatea de expresie pe internet. Un al doilea loc uh, de radicalizare este închisoarea. În momentul în care condamnații, deținuții își ispășesc pedeapsa, să nu uităm că cei care sunt acuzați de atentate teroriste au uh, pedepse uh, îndelungate. Uh, din păcate, aceste persoane folosesc închisoarea pentru a-i radicaliza pe uh, uh, infractorii de drept uh, comun. Și astfel se creează tot felul de bombe cu, uh, cu, uh, care stau să explodeze pur și simplu, să uh, izbucnească. Deci, am uh, înțeles că până la urmă cei responsabili uh, pentru uh, serviciile pe internet sunt oarecum reticenți la, între, la toate avizele noastre um, pentru că se gândesc mai întâi de toate la propriile lor interese. Tocmai de aceea ar trebui să le cerem acestor companii să își asume responsabilitatea de a șterge anumite um, afirmații radicale. Pur și simplu, internetul nu poate fi lăsat să funcționeze așa cum funcționează în momentul de față, atâta timp cât devine un vector pentru mesaje radicale teroriste. Aceasta este realitatea, realitatea la care trebuie neapărat să reacționăm. De altfel, am trimis o scrisoare foarte clară pe tema aceasta responsabilului, responsabilului uh, responsabililor companiilor care funcționează și uh, au de-a face cu internetul. În ceea ce privește uh, închisorile, e important ca tot personalul să fie format de ce spun asta? Pentru că personalul închisorilor este practic format din spectatorii la radicalizare. Avem de-a face cu oameni care se confruntă cu oameni eh, condamnați eh, pentru activități eh, teroriste dar uh, aceste uh, persoane folosesc în fața gardienilor uh, religia ca pretext pentru a-i radicaliza pe ceilalți care nu au avut să nimic de a face cu terorismul. Deci, iată, toate astea se întâmplă în închisorile noastre, nu mai trebuie să fim uh, să fim uh, orbi la ceea ce se întâmplă și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că personalul este bine format. Există deja modele de bune practici în diferite uh, închisori și acestea ar putea să fie extinse. Spre exemplu, uh, Uh, s-ar putea folosi metodele de um, identificare a persoanelor uh, radicalizate, dar în plus ar trebui să le oferim celor care lucrează în închisoare mm, informații sub, uh, suplimentare cu privire la la uh, radicalizare în sine. E nevoie ca aceste informații să fie furnizate prin intermediul unor programe de formare care să le permită gavienilor, practic, să identifice uh, deviațiile și mai apoi uh, să acționeze în concordanță. Și mai există un aspect uh, important important, anume integrarea și educația. Integrarea la nivel european, vă amint, investiție, vorbeam despre modelul german, francez, englez, etc. Toată lumea are modelul propriu. Integrarea acum a devenit un subiect european pentru că are de-a face cu cetățeni europeni. Prin urmare, integrarea, educația, în momentul de față au devenit strategii sau uh, necesită în momentul de față strategii europene. Mai apoi, în momentul în care măsurile de prevenire, de prevenție au eșuat, nu mai sunt suficiente, se pune întrebarea cum putem preveni recrutarea și plecarea cetățenilor europeni și întoarcerea lor. Mai întâi de toate am spus că trebuie să existe un, contra, un control mai sistematic la granițele externe ale Uniunii Europene, un control al cetățenilor europeni. În momentul de față, majoritatea luptătorilor străini, a jihadiștilor, uh, nu sunt considerați, nu sunt priviți din perspectiva aceasta la nivel european. Dacă ne gândim la ce se întâmplă în Irak, Afganistan, în Siria, etc., ei bine, ne dăm seama că autoritățile de acolo ne cer pur și simplu să îi împiedicăm pe cetățenii europeni să vină în uh, statele respective, pentru că venirea lor uh, perturbă până la urmă activitățile autorităților. Deci trebuie să controlăm ieșirile și venirile cetățenilor europeni. Mai există un subiect pe care l-am discutat în special cu verzii uh, și anume o mai bună cooperare în domeniul finanțării terorismului. Nu putem spune direct că anumite state finanțează terorismul. Dacă lucrurile ar sta așa, bineînțeles, am putea demara proceduri împotriva statelor pe care, despre care știm clar că finanțează terorismul. Nu, trebuie să fim uh, mai precauți. Pentru că, spre exemplu, dacă ne uităm la Africa Sah- Sahariană, există o mulțime de finanțări uh, din exterior uh, pentru diferite școli uh, religioase. Dacă Uh, spunem că astfel de investiții nu sunt uh, permise, atunci, bineînțeles, uh, statele direct vizate ne vor spune că, vai, nu există suficient bani pentru educație în Africa subsahariană. Din păcate, însă, genul acesta de investiții în educație sunt făcute, de fapt, de formă, nimic altceva. Obiectivul este acela de a semăna scânteia războiului în aceste zone și, din păcate, majoritatea teroriștilor implicați au fost formați în școlile islamice finanțate de către statele din Golf. Am scris și statelor care fac parte din Consiliul de Cooperare a Statelor din Golf pentru a le cere să participe la eforturile de, de o conferire a unei transparențe mai mari a fluxurilor financiare. Știm prea bine că există eforturi din uh, genul, de genul acesta uh, demarate de către americani, de ce n-am face și noi același lucru? Mai apoi, uh, ce se întâmplă cu cetățenii europeni care se întorc din teatrele de război. Știți prea bine, în statele europene există multe bune practici. Am avut audieri și aici la Parlamentul European există uh, rețele care colectează bunele practici, ei bine, bunele practici ar trebui să fie consolidate și uh, ar trebui să fie folosite pentru crearea unei strategii europene, pentru că toate statele europene sunt foarte angajate în uh, eforturile acestea de tratare, de, de uh, de a cetățenilor care se întorc în uh, Europa. Există state care um, abordează sau folosesc măsurile penale împotriva cetățenilor care se întorc din teatrele de război, dar, pe de altă parte, există cetățeni europeni care se întorc uh, complet terorizați, complet uh, demobilizați și, prin urmare, trebuie ajutați în centre de specialitate. Uh, în fiecare zi, uh, și asta nu se spune prea des, uh, se întorc oameni șocați, uh, traumatizați, oameni care se întorc pe teritoriul european. Magistrații cu care ne întâlnim ne spun că sunt depășiți uh, Uh, pentru că, iată, aceste persoane sunt audiate, sunt interogate, dar după aceea ce se întâmplă cu ele? Iată, un răspuns la o întrebare, uh, un răspuns uh, pe care trebuie să-l găsim noi la această întrebare, pentru că această întrebare are și o dimensiune importantă politică. Iată, cam astea ar fi axele pe care mi-am construit raportul uh, un uh, raport uh, pentru care am uh, intrat în contact cu diferite persoane din diferitele state membre. Acesta este planul raportului pe care vi-l prezint astăzi. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Dati. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă Dati. Mă bucur că ați fost foarte succintă pentru că vă dați seama, avem o listă lungă de vorbitori, pe bună dreptate, este o chestiune de un interes foarte mare și foarte multă lume a lucrat pe marginea acestui subiect la nivel de grupuri, o chestiune foarte dinamică. Aș vrea să menționez chiar două lucruri. În primul rând, activitatea noastră pe chestiunea luptătorilor străini și modul în care sistemul judiciar încearcă să rezolve această chestiune și apoi uh, problema de radicalizării, care este foarte complexă, ați menționat și asta, în închisori, pe internet și așa mai departe, problemă în care tot se discută de ceva vreme și știu că um, diferiți colegi au păreri diferite. Acum, aș avea și o întrebare, nu știu dacă duce chiar la amendamente, poate va fi un subiect pe care îl vor aborda și alți subiecte. Este vorba de o întrebare legată de abordarea comparativă. Eu aș fi vrut să vă întreb dacă știu că ați menționat Legatul Unit, alți colegi sigur au păreri în acest sens. Mi se pare că sunt suficient de multe programe. Știu că există bune practici, am avut și seminarii la Parlament și grupul meu și cu mine am adus oameni din, din statul meu, un membru în vizită la Parlament, dar Vă întreb dacă considerați că se face suficient de multă, um, se, se au suficient de multe măsuri statele membre, dacă e um, suficient uh, ceea ce se face, dacă e muncă de calitate. De exemplu, la mine, în țara mea, nu au existat niște măsuri foarte bune la nivel regional, la anumite închisori, de pildă, dar dacă mă uit mai îndeaproape, mă preocupă faptul că um, această activitate de calitate, finanțarea, um, nu sunt așa de bune cum ar putea fi și dacă facem o comparație între statele mari și ce fac ele, um, Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia, mi se pare că reacția lor este suficient de bună în școli, în închisori și mai departe. Cu ce, la ce vă raportați? Și apoi partea de psihologie, dincolo de religie, pe partea aceasta, ce fel de reacție există? Cred că ne îndepărtăm de răspunsuri, de reacții simple, naive, către măsuri concrete. Vă întreb acest lucru pentru că asta ne cer oamenii. Cu siguranță alegătorii mei asta îmi cer. Încep acum dezbaterea Ana este prima. Mulțumesc. Ești aportat din unde la grupul SND? Da, așa este. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Gati pentru acest raport, care cred eu că reprezintă o bază foarte bună pentru activitatea noastră, care va fi extinsă. Vor fi anumite subiecte care Uh, vor duce la uh, divergențe în grupul meu. Um, colegii mei nu vor fi de acord cu formularea, de exemplu, uh, în ceea ce privește dorința de a vedea o directivă PNR la nivel european. Înțeleg acest punct de vedere, poate chiar să sprijin, dar unii colegi sigur se vor opune. Oricum, sunt de acord că raportul este foarte cuprinzător. Aș vrea să vă spun că um, am apreciat foarte mult și faptul că ați ținut cont, ați avut grijă uh, să nu vorbiți despre fenomenele, despre faptul că fenomenul um, religios care, da, a fost unul dintre aspecte, dar n-a fost elementul de bază declanșator al acestei lupte și mă bucur că ați avut grijă mare aici, apreciez simplitatea dumneavoastră, dar cred de asemenea că nu trebuie să evităm să vorbim despre islamofobie, pentru că până la urmă Există și acest element din ce în ce mai pregnant în societățile noastre și nu ar trebui să ne fie frică să-l tratăm și um, îmi dau seama de preocupările dumneavoastră, chiar le apreciez. De asemenea, cred că, deși a, uh, aveți un capitol în acest sens, mă bucur că, a, uh, sunt capitole diferite, a, um, am văzut că ați făcut o legătură între lupta internă, lupta externă, poate am putea să fim aici un pic mai la obiect. Cred că uh, ar trebui să uh, ne bazăm pe ce a spus Adinaure în ceea, în ceea ce privește finanțarea terorismului și uh, rolul anumitor țări care chiar um, finanțează terorismul. E bine, nu putem să ignorăm elefantul din sală, Arabia Saudită, adică. La FET ieri, de exemplu, am avut uh, Uh, l-am avut pe coordonatorul uh, european împotriva terorismului, care ne-a spus că ar trebui să avem o abordare din ce în ce mai um, holistică, să avem poate reuniuni uh, libe, afet împreună, pentru că e vorba de preocupări care vizează ambele domenii. Și la dezbatere de ieri, vă spuneam, cineva a menționat Arabia Saudită ca un stat moderat. Dar îmi cer scuze, dar eu am fost raportor pe Arabia Saudită și chiar vreau să spun, dar nu este, o, nu cred că este o țară moderată și când vine vorba de rețeaua de finanțare, până la urmă, nu știu, e complicat. Arabia Saudită va fi victima terorismului pe care îl finanțează. E un E un domeniu pe care nu putem să-l evităm și poate că aici voi veni eu cu câteva contribuții la raportul dumneavoastră. Ați mai făcut apel la o definiție comună a ajutorilor străini, dar trebuie să vă spun că această definiție nu este de acceptat. Pentru că este um, un eufemism ridicol. Uh, este vorba de cetățeni europeni care se alătură unei organizații teroriste ca să se lupte pentru acesta. Eu când am vizitat Irak, uh, care era exact uh, după incidentele de la Paris, oamenii din Irak, de ce vorbiți uh, despre ei ca luptători străini dacă sunt ai voștri? Voi ai voștri ai europenilor. Deci de ce să avem această abordare um, nu prea strictă, eufemistă, să nu spunem luptătorii europeni sau din altă parte care luptă pentru organizațiile teroriste și care reprezintă o amenințare și trebuie să, să împiedicăm, mai ales să facă activitate de prozelitism, că ei um, tot atrag noi refuzi Și cred că trebuie să ne punem mai mult accentul pe eficiența operațiunilor comune ale agențiilor noastre, internațional și european. De exemplu, am fost la Sitzen, aici la Bruxelles, după atacurile de la Paris și știți ce am aflat? Am aflat că nu există niciun uh, expert uh, pe lumea arabă care să urmărească lucrurile pe internet. Și vreau să mai subliniez un lucru. Vorbiți despre un uh, alineat despre familii. Cred că un aspect esențial ar fi să sprijinim familiile în care s-au identificat membrii expuși riscurilor și să facem mai multe. Domn președinte, ultima propoziție. Aș avea multe susținere la număr, dar... Domnul președinte, da, așa e, sunt de acord uh, cu doamna raportor că sensibilitatea este demonstrată, este cu adevărat importantă știu că nici eu n-am început cu două minute eu, dar poate mă ajutați voastră cu două minute, limitându-vă la acest timp. Urmează uh, domnul Kirchhoff, care este raportor din partea ECR. Voi încerca să fiu cât se poate de succint, domnule președinte, însă știți că este o chestiune foarte importantă. În primul rând, aș dori să o felicit pe domnul raportor cu, pentru un, uh, o introducere foarte cuprinzătoare uh, și pentru propuneri, abordări care cred că bifează căsuțele potrivite într-un uh, subiect foarte greu. Eu uh, trebuie să plec de la această întrebare. Ce este radicalizarea? Tot vorbim despre asta, radicalizare, radicalizare, sunt toată lumea vorbește, dar ce se înțelege exact prin acest termen? Vorbim despre oameni care uh, se comportă um, cumva radical, adică în afara normelor um, comportamentului acceptabil, acest lucru din cauza unor ambiții politice sau din cauza unor uh, diferențe religioase sau uh, din cauza um, extremismului din anumite religii, modul în care se practică. E un lucru foarte um, greu de evaluat și dacă ne uităm la state din afara Uniunii Europene, vedeți că um, tipurile de radical, um, de comportament radical din statele din Orientul Mijlociu Um, este mult mai mare, se, se um, comit, uh, se săvârșesc um, cele mai uh, crunte infracțiuni de către un grup din aceeași religie față de alte grupuri din aceeași religie. Și noi trebuie să ținem cont de lucrurile acestea. E vorba aici de niște oameni care se duc și luptă pentru o cauză care cred ei că merită, se întorc după aceea, cumva dezamăgit, deziluzionat și Um, încep să aibă um, cumva această, um, aceste gânduri radicale de a face rău în europeană. Uh, vă, vă pot spune că am avut uh, uh și eu experiență ca ministru în uh, Regatul Unit, unde am refuzat intrarea în țară, în Regatul Unit, am avut persoane care practicau anumite tipuri de uh, religii sectante, care erau foarte uh, dăunătoare pentru copii, uh, am avut probleme de acest uh, gen în anii 80-90, cred că lucrurile au fost uh, moderate, au fost limitate din cauza educației, din cauza modificării, modul în care se folosesc resursele, astfel încât um, tinerii care um, ar vrea să meargă pe această cale să fie descurajați. Acum, mai vreau să spun un lucru foarte pe scurt. Trebuie să încercăm să tăiem finanțarea pentru um, organizațiile um, teroriste, dar desigur că în acest sens trebuie să schimbăm informații între state din uh, Uniunea Europeană. Mereu sunt dezamăgit de schimbul de informații um, utile între state. Trebuie să facem acest lucru. Eu vreau directiva PNR, cred că ar fi utilă, nu o să continuă acum prea mult, dar măsurile care și există în acest moment ar, fi, ar trebui să fie dezvoltate și mai mult și cred că n-ar trebui să uh, presupunem uh, niciodată că e vorba de, că e vina internetului. Este un factor care contribuie, dar așa cum am auzit uh, de curând, există cazuri de persoane care au uh, plecat din Marea Britanie să lupte, iar persoanele care au rămas în Regatul Unit clar sunt um, convinși că radicalizarea cu care s-au confruntat a fost uh, în persoană, față în față, nu uh, prin internet. Deci să nu mai tot presupunem că o să rezolvăm totul dacă rezolvăm problema internetului. Uh, așadar, încă o dată, e o introducere foarte bună, un raport excelent. Desigur, vrem să-l mai examinăm mai în profunzime, însă sunt foarte recunoscută, doamna raportor, pentru inițiativă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cred că din exterior foarte multă lume va consulta acest raport. Vom avea probleme dacă cu toții vom vorbi prea mult. Și uh, problema e că nu vom mai apuca să discutăm raportul care e de fapt al meu. Poate dumneavoastră nu considerați că e o problemă. Oricum, următorul raportor din umbră este Maita. Nu pasar mie dar o să încerc să nu depășesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumim doamnei raportor pentru angajament, pentru efortul făcut, care este extraordinar și e foarte interesant uh, să se uh, apropie de această abordare globală de apropiere. Acum, dacă acceptăm toate punctele uh, care apar în raport, trebuie să-i schimbăm numele ar trebui să spunem, de uh, prevenire și reprimare a radicalizării și recrutării de cetățeni europeni. Pentru că ori adăugăm partea de represiune, ori trebuie să uh, eliminăm uh, alineate. Ce să facem noi, în principal, uh, va fi să trimitem comisiei un mesaj foarte clar. Da. Și ce o să-i spunem? O să-i spunem că, din punct de vedere al măsurilor, strategia împotriva terorismului și de apărarea democrației, până la urmă, să nu uităm, trebuie să fie globală. Dacă Trebuie să facem doar prevenire, împiedicare a radicalizării și a, um, a recrutării, atunci apar prea multe lucruri în raport. Altfel trebuie să adaptăm uh, titlul la conținut. Deci nu, nu spun că trebuie să facem una sau alta, ci spun doar că trebuie să fim uh, coerenți. Mesajul uh, trebuie pe care să-l trimitem trebuie să fie clar, indiferent care este titlul raportului până la că cerem o strategie globală, pentru că doar la nivel global vom putea să neutralizăm și să împiedicăm uh, progresul uh, unui uh, fenomen atât de grav în secolul 21 cum este acesta. Așadar, prevenirea și represiunea radicalizării, apoi protecția persoanelor care pot fi radicalizate și apoi care să fie deradicalizate și apoi chestiunea reacției sociale. O să încerc să mă țin la cele două minute. Deci ca să consolidăm partea pe care încă n-am dezvoltat-o suficient, și anume prevenirea și deradicalizarea, RAN, tre- re- această rețea ă, de conștientizare a radicalizării trebuie să aibă un conținut, o însemnătate diferită de cea de acum. Este o rețea cu o activitate destul de recentă, a început de curând, are resurse limitate și uh, are doar o strategie în care face un fel de coordonare a bunelor practici, au, au, au baze de date, dar nu s-a profitat de uh, resursele pe care a trebuit să le aibă, de ceea ce putea să însemne. Până la urmă, partea uh, care se referă în mod explicit la prevenire și la deradicalizare uh, a trebuit să fie mai dezvoltată sau oricum, trebuie să, cumva, prin acest raport să transmitem comisiei mesajul că încă este în scutece uh, acest tip de instrument și că trebuie să meargă mult mai departe de o bază de date, de o transmitere pur și simplu a unor bune practici și că uh, și aici trebuie să consolidăm lucrurile și uh, asta semnificativ, dacă vrem ca obiectivele pe care le-a um, tot detaliat doamna Deati în acest proiect de raport să devină realitate. Iar această parte din uh, raport este încă destul de slabă um, față de alte lucruri care funcționează uh, mai bine, cum ar fi uh, practicile de cooperare evoluționească și mai departe. În celelalte există mai multă experiență, însă partea concretă de prevenire și de radicalizare e încă nedezvoltată, trebuie dezvoltată mai mult. Mulțumesc foarte mult! Very much in our, um, Mulțumesc uh, foarte mult. Are acum uh, cuvântul Barbara Spinelli. Domnule președinte, câte minute mi acordați? Două sau trei? Mm, Barbara, toată lumea vorbește mai mult decât a vorbit uh, doamna Dati, dar, dragi colegi, știu că este o temă de interes și de mare importanță. Nu vă învinovățesc uh, pentru faptul că vorbiți mai mult, dar, din păcate, trebuie să mai și votăm. Așadar, uh, apelez la înțelegerea dumneavoastră pentru puțină disciplină și acum mai este și faza cu amendamentele, unde vom mai avea timp să discutăm. Mulțumesc. În primul rând vroiam să îi mulțumesc Rașidei Dati pentru raportul bine documentat, ce care sublinează punctele esențiale cum ar fi contactul cu victimele, recunoașterea ONG-urilor și a actorilor din societatea civilă. Îi mulțumesc și pentru concluzia vis-a-vis -vis de prevenție și represie, dar aici totuși am câteva dubii și aș dori să fac și câteva propuneri de îmbunătățire. Dubiul se referă la abordarea generală, plecând de la titlu, care contrazice, de fapt, propunerea inițială în ceea ce privește prevenția față de represiune. Rezoluția. Mi se pare că îmbină cele două lucruri și din acest motiv avem uh, în final un fel de represiune preventivă, ceea ce uh, e oarecum neliniștitor și aduce minte de uh, filmul Minority Report radicalizarea din uh, închisori. Aici am oarecare îndoieli în ceea ce privește segregarea în închisori. Ar fi un ghetto, în cadrul unui ghetto. Este o experiență pe care o cunoaștem din Italia și care se aplică, de fapt, mafioților mai periculoși și nu știu dacă se poate aplica și celor pe care îi considerăm potențial teroriști, adică celor care încă n-au făptuit o astfel de infracțiune. În ceea ce privește prevenirea radicalizării pe internet, am și aici câteva preocupări. Cred că controlul internetului este o chestiune spinoasă dumneavoastră definiția internetul ca un câmp virtual al teroriștilor radicali. Este o frază care mi-aduce aminte de ceea ce spunea Umberto Eco acum câteva zile. Internetul este câmpul virtual al idioților. Sigur, e vorba de două generalizări care ambele nu pot fi acceptate. O altă chestiune vis-a-vis -vis de educație și incluziune. Consider că e esențial și, mult, și foarte interesant uh, ceea ce spuneți vis-a-vis -vis de religia musulmană. Cred că e nevoie de o formare adevărată a imanilor în ceea ce privește activitatea lor în prizonie, în închisori. Apoi grupul meu uh, este împotriva um, instituirii cui? Instituirii acestui sistem și închei prin a mă referi la fluxurile financiare în ceea ce privește statele din Golf. Colaborarea cu Statele Unite există, lupta antiteror a Statelor Unite este un mare eșec, Colaborarea cu țările din Golf, în schimb, mi se pare extrem de periculoasă, dată fiind finanțarea care a fost, de fapt, acordată ISIS. Și în acest context, vă reamintesc că ISIS inițial a fost uh, finanțată chiar de Statele Unite, printre alții. Mulțumesc, uh, Barbara. Cred că ați reușit uh, să amintiți toate punctele esențiale. Jean Lambert pentru verzi. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest raport, pentru că ne oferă o serie de puncte foarte interesante și descriu contextul în care analizăm întreaga chestiune din perspectiva libertăților civile. Chiar și Timothy am câteva probleme legate de definiții. Credem că toți înțelegem ceea ce vrem să spunem prin cuvântul radical, dar uh, uneori venim de pe poziții politice foarte radicale și cred că uh, ar trebui nuanțat. Dată fiind sensibilitatea subiectului, cred că ar se impune să precizăm că radicalismul nu trebuie limitat doar la o singură religie. Dacă nu uităm ce se întâmplă în Ucraina, acolo sunt implicați luptători europeni pe, pe diferite fronturi. De aceea nu cred că trebuie să generalizăm și să creăm anumite suspiciuni vis-a-vis -vis de anumite grupuri din comunitățile noastre. Apoi, în ceea ce privește internetul, aici probabil vom veni cu câteva amendamente pentru a mai detalia chestiunea legată de statul de drept, ținând cont și de discuțiile pe care le-am avut și în legislația precedente vis-a-vis de controlul internetului. Și poate uh, vom mai detalia un punct important în sectorul educației în ceea ce privește integrarea și gândirea critică, pentru că și asta consider că este o parte importantă a demersului noastre de prevenție. Sunt de acord cu colega de la GUE în ceea ce privește luarea unei poziții vis-a-vis -vis de PNR Uh, care nu prea se leagă de prevenția radicalizării. Și referindu-mă la ceea ce spunea Ana Gomez și luptătorii străini, um, un aspect aici e definiția din punct de vedere geografic, dar uh, nu știu dacă putem uh, să-i punem pe toți în aceeași oală. Și dacă cineva care îi sprijină pe curzii din Copane poate fi considerat la fel cu cineva care susține ISIS. Și apoi în ceea ce privește formularea, cred că și limbile trebuie să găsim o multitudine de exprimări și poate că mai există și o componentă de gen care poate ar trebui menționată. În orice caz, un bun început. Mulțumesc, Gina. Trecem acum la intervențiile colegilor, Gina. Je tiens à remercier. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect uh, de raport care conține o serie de constatări, de recomandări și piste de urmat pentru prevenirea radicalizării. Raportul spune cât se poate declar și pe drept cuvânt, de altfel, că Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în prevenirea în uh, măsurile, în ceea ce privește măsurile de prevenire a radicalizării. Uh, există însă anumite aspecte ale radicalizării care nu sunt incluse în raport și voi depune amendamente în acest sens. În primul rând, uh, cauza radicalizării. Trebuie să arătăm cel puțin că radicalizarea nu este uniformă. Trebuie să insistăm asupra unui punct și anume uh, că nu religia, ci lipsa de perspective uh, sociale și economice duce la uh, radicalizare. De asemenea, în raport uh, se vorbește despre transformarea internetului într-un fel de platformă antiradicalizare. E drept, această platformă ar trebui să promoveze principiile noastre. Raportul, de asemenea, vorbește despre o serie de măsuri care ar trebui să fie in, întreprinse la nivel uh, național în toate statele membre ale Uniunii Europene, măsuri care să prevină radicalizarea și în cazul în care uh, radicalizarea a existat deja, a avut loc deja, Uh, uh, raportul menționează și uh, măsurile care trebuie să ducă la deradicalizare, ceea ce mi se pare corect și consider că subiectul acesta trebuie să fie subliniat. Domnul Gerald Dupre. Uh, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, la rândul meu vreau să o salut și să o felicit pe doamna Dati. N-are sens să fac uh, afirmații în genul de pe tema aceasta pentru că deja s-au spus multe. Eu cred că, uh, trecând acum la comentarii, cred că doamna Rati, Dati este ușor cam uh, severă la adresa comisiei că, pe care o acuză că n-ar face nimic. Nu, am uh, trei documente de anul trecut, uh, trei documente ale comisiei care vorbesc tocmai despre de, uh, uh deradicalizare. Deci eforturile există, e drept, ar trebui să fie îmbunătățite. Există câteva aspecte care trebuie să fie uh, subliniate din punctul meu de vedere și anume uh, independența internetului. Uh, Uh, cred că există nevoie de actualizarea datelor care sunt colectate pe internet de instituții și organisme precum Europol. După aceea, centralizarea activităților naționale și a autorităților naționale. În ceea ce privește internetul, dumneavoastră spuneați, spuneți că fiecare stat membru ar trebui să desemneze un oficiu care să desemneze, să, să uh, Uh, observe și să semnaleze con, conținutul uh, cu caracter radical. Ei bine, eu cred că lucrurile acestea ar trebui să fie făcute la un nivel mai centralizat și de, de altfel Europolul, Europolul deja a primit un mandat suplimentar care se va ocupa de lucrul acesta. E important ca activitățile să fie coordonate. Uh, Experiența ne arată că pentru conținutul uh, ilicit, uh, de altfel, uh, cei care oferă servicii de internet uh, acționează mult mai rapid decât uh, în cazul în care sunt solicitate uh, Uh, de un organism, o entitate internațională, uh, reacționează așadar mult mai rapid decât dacă un stat, un, uh, o localitate, un oficiu anonim le face aceeași solicitare. Când vine vorba despre sancțiunile penale, eu cred că formularea dumneavoastră este ilegală, este incorrectă o sancțiune penală până la urmă se referă la cineva care face ceva care nu este corect. Deci există aici o nevoie de clarificare a termenilor juridici. Când vine vorba despre punctul 21, uh, uh, ei bine, există și alte comentarii pe care le-aș putea face, dar mă limitez la două comentarii mari. Și anume, să înțelegem, în primul și în primul rând, că nu oricine pleacă în străinătate să se lupte. Există oameni predispuși la genul acesta de acțiuni. Deci lupta împotriva prejudecăților și uh, împotriva islamofobiei trebuie să vină la baza tuturor acestor uh, eforturi. După aceea, în al doilea rând, cred că obiectivul Uniunii Europene ar trebui să fie acela de a crea uh, condițiile necesare pentru distrugerea unui uh, statului islamic pe cale mi- militară, pentru că cei care pleacă, uh, pleacă de aici pentru a obține gloria. Ei bine, glora, gloria aceasta trebuie să fie eliminată. Mulțumim, Tomas Cchi. Eu, Claude, vážim tvého času Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am urmărit acest raport cu multă atenție și voi face doar câteva observații succinte. Salut acest raport ca fiind unul foarte cuprinzător, complet, care prezintă foarte bine contextul. La fel și rolul școlilor și a sistemului de educație, care, care sunt subliniate de către doamna raportor Um, susțin, dar nu doar școala joacă un rol important, ci și familia și prietenii și cluburi de petrecere a timpului liber. Și trebuie să înveți uh, deja de copil că trebuie apărați cei mai slabi și că trebuie să ai un comportament uh, etic și moral. Aceste lucruri trebuie să le învețe copiii deja de devreme. Și un ultim punct pe care doresc să-l menționez este următorul. Mă bucură faptul că doamna Dati nu se teme să abordeze și chestiunea PNR, pentru că personal consider că PNR reprezintă o parte importantă uh, în ceea ce privește combaterea terorismului, de aceea vreau să-i laud curajul de a fi abordat și această temă. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Zipăl. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei raportor și să întreb simultan despre ce vorbim, pentru că citind textul am fost oarecum nedumerită, dacă e vorba de un raport cu privire la antiterorism sau de prevenție a radicalizării. Sigur, lucrurile se leagă, dar în mod clar nu e același lucru. Acum, dacă vorbim de PNR, asta ține de antiterorism, dar nu de prevenție. A trebuit să spunem foarte clar despre ce e vorba și aș fi preferat să avem un raport cu privire la prevenția radicalizării, pentru că Parlamentul European uh, a redactat deja o rezoluție pentru combaterea terorismului. Atunci când este vorba de situația din închisori, ne cu toții de acord că e un loc unde se poate radicaliza lumea, dar nu e vorba doar de a trimite imani bine calificați în închisori. O manieră de a radicaliza oamenii în uh, închisorile din Europa este suprapopularea penitenciarilor până la uh, un urmă și că personalul uh, din închisori foarte des este prost calificat. Deci nu e vorba de uh, acțiunea unui uh, uh, imam bine educat. Apoi, în ceea ce privește internetul și motivele pentru care se radicalizează oamenii, uh, trebuie să fiu de acord cu Timothy Kirkhope. Internetul este un instrument care oferă orientări bune, și radicalizarea ține de orientări proaste. Dar nu e locul în care oamenii pun la cale un atac. Pentru a duce la îndeplinire radicalizarea, e nevoie de o persoană concretă care te încurajează, care te susține și care te explică ce înseamnă și ce îți dorești. Și o ultimă observație vis-a-vis -vis de caricaturile care duc la violență. Îmi cer scuze, nu caricaturile duc la violență, ci un grup politic care a, abuzează caricaturile pentru propria lor politică și pentru a induce în eroare oamenii. Nu e vorba de caricaturile în sine. Și în sunt împotriva unei situații în care noi, în Uniunea Europeană, să avem un fel de cenzură în propria minte atunci când vorbim despre astfel de lucruri, pentru că suntem o zonă a liberei exprimări și răspunsul la radicalizare nu poate uh, fi în detrimentul reducerii libertăților noastre. Sinceră să fiu, uneori și politicile noastre, poate din diferitele domenii, contribuie. Cine? important, uh, Mulțumesc. Aș dori să plec de unde s-a oprit uh, Birgit. Într-adevăr, internetul amplifică lucrurile existente în societate. În acest context apare și un pericol, și anume, dacă venim cu represalii împotriva internetului, poate că nu facem decât să punem o scânteie pentru radicalizare. Pentru că orice pas care vizează internetul este unul public și generează emoții de ambele părți. Și dacă vorbim de conținutul ilegal, și asta este periculos, pentru că ar presupune ca platformele de internet să exercite un fel de cenzură, ceea ce este uh, opusul unei uh, societăți deschise cu mass media liberă. E nevoie de decizie juridică cu privire la ilegalitatea unui conținut și asta ține de justiție. Și Asta ne aduce la două lucruri diferite. Monitorizarea din partea poliției sau altor autorități de aplicare a legii a tuturor conținuturilor care sunt ilegale prin lege, uh, ucideri și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, avem și monitorizarea socială care ar trebui să se facă de către ONG-uri, de societate în sine și acest lucru ar trebui îmbunătățit și ar putea de asemenea să fie dezvoltate și discursuri antipropagandă, nu doar de către specialiști, ci și de oameni implicați. Asta cred că trebuie să susținem și cred că partea asta cam lipsește din raport. Mulțumesc. că Comisia a S-a făcut trimitere uh, repetate rânduri la comisie. Choose, um... Una din principalele probleme și domnul Crăcov și domnul cu siguranță sunt în sentimentul meu, deci o re radicalizare are loc datorită tratamentelor din penitenciare. E o mare diferență dacă se oferă asistență medicală sau dacă radicalizarea se face pe alte căi. Cred că este o mare problemă acest lucru. Intenționați să veniți cu amendamente în acest sens? Sau nu doriți ca partea dumneavoastră să se concentreze asupra acestui aspect? Pentru că, sigur, sistemul penitenciar ține de uh, competențe naționale, în mod cert. Am să dau acum cuvântul comisiei, după care voi reveni la dumneavoastră. Și vă voi ruga să formulați răspunsuri. Sorry, I didn't have you on the list. Is it okay? okay. Președintele, îmi cer scuze, nu vă trecusem pe listă. Mai întâi comisia, după care doamna raportor. Thank you, Chair, and thank you for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi. Consider că acest schimb periodic de păreri poate contribui la o mai bună cooperare între instituțiile noastre. Mulțumesc, doamne raportor, pentru acest raport care vine pe o temă importantă într-un moment important. Nu mă refer doar la atentatele de la Paris, Copenhaga sau uh, Tunis, ci și la faptul că în momentul de față se discută agenda propusă în aprilie anul trecut de către Comisie cu privire la antiterorism. E drept că au fost făcute deja o serie de propuneri și acțiunile sunt în curs. Voi fi foarte succint. Sunt de acord că, deradicaliza, de, că radicalizarea este un uh, proces complex care nu ține neapărat de un sistem politic sau de o religie anume. Uh, Europol este cât se poate de categoric. Există cinci uh, motive pentru radicalizare, cinci mari motive Uh, religia este unul dintre motive, printre altele, deci nu trebuie să stigmatizăm pe nimeni. În al doilea rând, din punctul nostru de vedere, religia în sine nu este cauza profundă, ci este ci abuzul religiei și interpretarea simplistă a religiei uh, poate duce la apariția acțiunilor uh, radicale ca urmare a condițiilor sociale și economice care permit această radicalizare prin intermediul abuzului și interpretării greșite a religiei. Deci uh, trebuie să nuanțăm formularea, în, în, însă în același timp trebuie să fim categoric, categorici când vine vorba despre soluții. Educația, integrarea, politicile legate de penitenciare, uh, Uh, includerea în uh, eforturi a marilor actori, a celor care luptă în prim, primele linii, nu pot duce la soluții de astăzi pe mâine. Trebuie să fim uh, să, să avem o politică pe termen lung până la urmă. Da, vom încerca să amendăm decizia cadru cu privire la defin- definiția terorismului pentru a include aici uh, fenomenul luptătorilor străini. Vom include și posibilitatea antrenării în străinătate uh, în această definiție. Pe 28 aprilie 2014, 2014 am uh, creat acel plan de, de acțiune antiterorism uh, care se bazează pe 16 măsuri. Sunt uh, dispus să discut despre validitatea acestor recomandări de atunci. În ceea ce privește uh, RAN, Stimată doamnă, v-am ascultat mesajul. Din septembrie bugetul rețelei va fi crescut de 5 ori. Am trecut de la Uh, 25 de persoane acum câțiva ani la 1500 de asociații, ONG-uri, platforme, federații, etc., care uh, lucrează într-un fel sau altul cu persoane care uh, sunt uh, radicalizate. Aceste persoane, uh, aceste organisme, de fapt, uh, Uh, încearcă să facă schimb de bune practici, bune practici pe care le-au acumulat în, în uh, activitățile lor de gardieni, de penitenciare, de uh, um, de, de persoane care active în domeniul religios, etc., etc. Deci, iată, acum acești practicieni, până la urmă, vin cu reacții din, către uh, politicieni. La fiecare 18 luni organizăm o conferință ministerială la care participă ministrii de interne și, de asemenea, reprezentanți ai acestei rețele și facem un schimb de, de opinii uh, cu privire la ce anume trebuie să facă sistemul, uh, să se facă la nivel național, la nivel european, uh, ce anume funcționează, ce anume nu funcționează. Deci mesajul acesta îl avem deja. În ceea ce privește internetul, într-adevăr trebuie să ne asigurăm că acest instrument minunat rămâne obiect al libertății sau rămâne uh, liber, asta în același timp, sau libertatea aceasta uh, trebuie să nu permită în același timp uh, tot felul de conținuturi ilegale. Dacă nu, le, nu uh, permitem cine știe ce pro, propagandă în scris, atunci de ce am accepta-o pe internet? Și prin urmare, există cât se poate de uh, reguli cât se poate de clare cu privire la um, ce anume înseamnă uh, conținuturi ilegale. Opiniile divergente sunt acceptate în societatea noastră um, modernă. Dar uh, important și pe asta ne concentrăm este să ne asigurăm că orga, uh, furnizorii de servicii de internet și uh, proprietarii site-urilor retrag trag de pe internet până la urmă conținuturile identificate ca fiind ilegale de către diferitele organisme abilitate a verifica corectitudinea anumitor, anumitor conținuturi. Uh, în ceea ce privește educația, există programe, există fonduri uh, alocate uh, educației. e vorba despre programe menite a ajuta la formarea tinerilor, la formarea tinerilor angajați în sensul um, creierii, până la urmă, a unor indivizi mult mai rezistenți la propaganda teroristă. De asemenea, în ceea ce privește uh, identificarea teroriștilor, într-adevăr, uh, nu avem niciun fel de instrument la nivel european, există instrumente la nivel de ONU Eh, dar nu avem nimic la nivel eh, european. Deci, pe scurt, eh, cu ajutorul dumneavoastră suntem dispuși să lucrăm la îmbunătățirea instrumentelor deja existente la nivel european și la crearea de noi instrumente. Mulțumesc foarte mult, îi dăm cuvântul acum doamnei raportor pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit o serie de propuneri, într-adevăr. Dumneavoastră, domnule președinte, vorbeați despre abordarea comparativă, vorbeați despre aspectul calitativ-cantitativ, ați dat exemplul Regatului Unit, într-adevăr, în Regatul Unit, uh, la nivel de prevenire, de prevenție și uh, de bune practici, uh, sunt multe lucruri pozitive și am observat că societatea până la urmă lucrează foarte bine cu autoritățile, uh, asociațiile sunt bine implicate, toată lumea e pe același uh, palier de, de putere până la urmă și de influență. În alte state membre, din păcate, activitățile organizațiilor uh, private sunt oarecum uh, considerate a fi uh, neimportante și mai există și interesele politice diferite care ar putea duce la uh, slăbirea eficienței activităților uh, demarate. Da, deci e nevoie de mai multă informare, e nevoie de mai multă colaborare, dar se pune problema analizării informațiilor. Avem acum, uh, până la urmă, multe informații, dar analiza lasă de dorit pentru că nu avem oameni bine calificați care să se ocupe de această etapă. Asta cu privire la abordarea comparativă. Acum, doamna Gomez, sunt într totul de acord cu dumneavoastră, avem o problemă de definire. În raportul meu uh, mi-am dat seama că avem uh, dificultăți în definirea luptătorilor străini care nu sunt străini, în definirea uh, radicalizării, etc. Până la urmă ne dăm seama că există integriși religioși care n-au niciun fel de pornire teroriste sau radicale. Deci, iată, de la, din acest motiv uh, e nevoie de eforturi uh, suplimentare pentru găsirea unor definiții bune care să ne ajute la obținerea unor soluții bune. Deci, sunt de acord, trebuie să avem o definiție cât se poate declară. Ce înseamnă radicalizarea? Uh, trebuie să spunem clar că uh, radicalizarea este uh, constatată în cazul unei persoane care este incitată și este dispusă până la urmă să comită un, o infracțiune. Deci de, re, definiția trebuie să fie purificată. Da, după aceea, în ceea ce privește religia, da, există state care au integrat religia ca una dintre uh, Uh, componentele, ale, uh, componentele definiției, uh, dar altele nu au făcut lucrul acesta. Și în sine îmi dau seama că nu islamul este cauza problemei, ci anumite practici deviante cauzează problemele acestea cu care ne confruntăm. Islamul este o religie ca oricare alta, avem dreptul să fim musulmani sau orice alți credincioși, Eh, problema este în momentul, sau survine în momentul în care practicile islamice sunt eh, folosite pentru a eh, duce la radicalizare, pentru radicalizare. Există practici de astea deviante care, din păcate, se soldează cu teroriști, persoane radicalizate, etc. Și cauza posibilității acordate uh, celor care contribuie la radicalizare de a demara acest uh, Uh, proces până la urmă este uh, islamofobia. Islamofobia, o temă despre care trebuie neapărat să discutăm, pentru că și aceasta, după cum am spus, generează problemele astea cu care ne confruntăm. În ceea ce privește Arabia Saudită, știm cu toții care sunt problemele acolo legate de drepturile fundamentale, de respectarea drepturilor omului, drepturile femeilor, etc. Deci avem o, un conflict de valori între Arabia Saudită și Uniunea Europeană pe care o reprezentăm. Dar că există uh, voci care spun că Arabia Saudită nu e chiar așa de rea, ei bine, nu, uh, cred că ar trebui să mai discutăm uh, mult despre subiectul acesta. Spuneam, vă spuneam în introducerea mea că avem solicitări din partea statelor terțe, precum Irak, Siria, etc., solicitări în sensul creierii unei uh, definiții cât se poate declare la nivel european și a unei tratări în consecință a, a, a cetățenilor care a, uh, se transformă în luptători străini. De asemenea, trebuie să vorbim despre consultanța oferită familiilor a căror membri se transformă în uh, luptători străini. Domnule Kirkhope, într-adevăr, pot să fii radicalizat fără a fi neapărat un terorist am spus că putem fi islamist, fundamentalist, fără să fim uh, terorist. Deci, tocmai de asta, uh, cele spuse de mine anterior, uh, răspund și la întrebarea dumneavoastră. Avem nevoie de o definiție cât se poate declară. Dați-mi voie să vă spun că, conform statisticilor, musulmanii sunt primele victime a genului acestui de radicalizare. Mai apoi, prevenirea prin educație, da, e drept, ceea ce privește schimbul de informații, domnule Kirkhope, uh, dacă vă amintiți, uh, ne-a spus că Uh, serviciile noastre de informație ar trebui să colaboreze mai bine între ele. Există bună colaborare, uh, colaborare între anumite state, dar există și proastă colaborare, uh, colaborare pentru că există state membre care nu consideră că trebuie să dea informații sensibile unor alte anumite state membre. Deci trebuie să insistăm asupra colaborării mai strânse între serviciile de informații. După aceea, internetul. Uh, eu nu spun că totul vine, toată vina aparține internetului. Eu spuneam că internetul este un element de radicalizare. Am spus că internetul este un câmp de antrenament virtual. Asta este adevăr, adevărul, asta este realitatea. Uh, tineri care n-au nimic de a face cu ce se întâmplă în jurul lor se radicalizează din pricina uh, site-urilor pe care le vizitează și care practic uh, incită la radicalizare. Statul islamic are site-uri și filmulețe cât se poate de bine făcute cu care atrag o serie de tineri. Și tocmai de aceea spuneam că cei care se întorc în Europa sunt deziluzionați, pentru că dacă se așteptau la cine știe ce scene hollywoodiene, uh, în Siria sau în Irak își dau, uh, odată ajuns și își dau seama că lucrurile nu stau chiar așa. Uh, după aceea, E nevoie de o strategie globală, asta spune în tot raportul meu, o, o strategie europeană de asemenea. Acesta este firul conducător, al, firul roșu al raportului meu. Mai apoi, să nu uităm că bunele practici, da, există, dar ele trebuie să fie generalizate. Trebuie să le alegem pe cele care s-au dovedit a fi cele mai bune dintre bunele practici și acestea trebuie să fie răspândite la nivelul întregii Uniunii Europene. Doamna Spinelli vorbea despre represiune și despre îndoielile pe care le are vis-a-vis -vis de acest subiect. spunea de asemenea că sau se referea la închisori uh, și uh, la faptul că uh, concentrarea pe închisori ar putea duce la segregare în închisori. Ei bine, nu asta îmi doresc. Știți prea bine, în Franța, dar și în Italia, grupurile teroriste sau infractorii teroriști erau în trecut uh, izolați deci asta nu se mai întâmplă în momentul de față, asta datorită bunelor practici. În momentul de față există și ar trebui să, să existe zone speciale în, în, în închisori în care semnele radicalizării să poată fi observate și mai bine. Nu vreau, eu nu cer o izolare completă a teroriștilor, ci vreau ca ei să fie mai bine observați și mai bine, comportamentul lor trebuie să fie mai bine analizat. Deci nu se pune problema radic- um, segregării în niciun fel. Deci nu, nu e vorba despre segre, uh, segregație aici, segregare. Uh, Există o mare diferență între segregare și izolare completă. Deci e, e vorba aici despre măsuri complet diferite și uh, proceduri complet diferite. În Franța ă, avem o închisoare cât se poate de bine cunoscută, în care ă, teroriștii nu sunt ă, izolați, ci sunt pur și simplu mai bine, mai bine urmăriți. În ceea ce privește imanii, acum cei care contribuie la radicalizare e clar că nu sunt imami, dar cei uh, care sunt activi în închisori ar trebui să fie mai bine formați. De ce? Pentru că uh, trebuie să fie capabili a vorbi, spre exemplu, araba în închisori cu deținuții. În momentul de față, majoritatea imamilor, uh, din păcate, sunt cetățenii europeni, dar nu, nu cunosc limba arabă. Deci avem nevoie de imami bine pregătiți pentru acest gen de activitate. În ceea ce privește PNR-ul, Doamna Spinelli, știu că sunteți, uh, vă opuneți acestui, uh, propun, acestei propuneri. Uh, nu intru acum în discuție cu privire la PNR. Eu vorbesc despre un subiect care trebuie neapărat pus pe da-, tapet, și anume protejarea datelor. Și de asta vorbesc eu despre PNR aici. Mă refer practic la protejarea datelor cu caracter personal. Uh, nu uh, facem nimic altceva decât să dăm dovadă de realism. Aici sunt absolut convins că putem să găsim un compromis. Radicalizația du... Imagine, a vorbit despre radicalizarea cetățenilor europeni. Um, de fapt, uh, în realitate, nu e vorba de o singură comunitate, o singură religie. Spuneți, menționați frontiera dintre Rusia și Ucraina, acolo nu este vorba de islamism radical. Am realitate, să menționat acest lucru, de aceea este important să găsim o definiție care să avem, să să ne ducă la soluții eficiente. Deci, sunt de acord, tocmai de aceea am spus în introducerea raportului meu în preambul, și anume faptul că subiectul definițiilor va fi unul cu adevărat important, pentru că altfel nu o să folosesc la nimic. Lupta împotriva stigmatizării, sunt de acord aici, Vine vorba de islamofobie și așa mai departe, sunt subiecte foarte importante. Educația face și ea parte din prevenire, așa stau lucrurile în realitate și uh, în cazul celor care se întorc, trebuie să găsim uh, o soluție, nu doar judiciară. Um, sunt cei care se întorc uh, nu au comis neapărat infracțiuni, dar trebuie să fie Uh, însoțit pentru că suferă de traume. Și uh, pot spune clar că există în uh, cazuri în care se dorește, și am văzut asta și la mine în grup, că tinerii așa nu trebuie să se mai întoarcă niciodată. Doamna Moftan a vorbit despre accentul pe cauze. Nu vreau să fac politica politicianului, dar să spunem că e vorba de cauze sociale, nu știu dacă e uh, suficient. Uh, am fost magistrat și mai sunt și alți magistrați aici. e bine, uh, mai sunt și unii care au un obiectiv foarte clar, să comită acte teroriste împotriva unei societăți occidentale. Nu trebuie ca totul să-și găsească o cauză socială. Da, trebuie să ținem cont în asta în întâmpinare în represiune, dar uh, sunt și altele, uh, alte soluții, um, susținerea familiilor, educație și mai departe. Acestea sunt și instrumente ale deradicalizării și instrumente ale împiedicării radicalizării. Dar acest lucru nu mai e valabil când e vorba de cei care au trecut uh, la fapte, um, aspectele penale au și ele un rol și de pedepsire, dar și descurajator. Și poate să, mm, să fie importantă această caracteristică de descurajare. Apoi, mi s-a mai spus uh, de către comisie, cred că am fost cumva severă. Uneori uh, vin uh, multe propuneri din partea comisiei, dar uh, uneori se limitează la principii, la vorbe. Mm, s-a schimbat comisia acum, sperăm, că aceste principii pe care comisia le-a tot afirmat să fie și puse în practică. Cât despre Europol, sunt uh, de acord. Europol poate să um, intervină când e vorba de fapte ilegale, dar uh, poate să intervină um, Uh, unii vor spune, a, dar e cenzură. Păi da, nu e cenzură când e ilegal. Există persoane calificate tocmai să interzică conținuturile ilegale. Dacă se consideră că acestea nu sunt ilegale, există căi de apel, pentru că ne aflăm totuși în în stat de drept. Există posibilități, căi de apel, care trebuie și ele menținute și dezvoltate. Deci uh, asta mm, în ceea ce privește conținutul de pe internet. Uh, nu este vorba de o judecată morală pe care o avem aici, una de legalitate. Dacă cineva este uh, avertizat, e un conținut ilegal, trebuie să-l scoateți și persoana respectivă nu le scoate de pe internet, atunci poate să fie cenzurat. Aici clar se poate îmbunătăți formularea intervenție fără microfon din sală. Discuțiile vor avea loc în bilateral după aceea. Deci. Domnule președinte, mă scuzați că vă interzic, că vă, vă întrerup acest dialog foarte interesant. Doamna Daci, imediat termin. Domnul Moraz, uh, Rashida, să știi că trebuia să spun, nu trebuie să răspuns tuturor acum. Trebuia să spun eu, e vina mea. Trebuia să spun că nu ești obligată să le răspui tuturor, pentru că mulți dintre ei își formulau amendamentele um, și mulți dintre ei au evaluat um, raportul tău și și-au prezentat ideile. Foarte bine că ai făcut asta, că le-ai răspuns tuturor, dar nu erai obligată să faci asta. Tre- te rog să treci la concluzie, că... Doamna dati. am să concluzionez răspunzându-i uh, comisie care spunea că e nevoie de nuanțe, dar mie mi se pare că sunt suficient de multe, ba chiar foarte multe că despre bugetul durabil și acest lucru este foarte important. Apoi, uh, sectorul internetului să fie implicat, uh, da. Așa e. Uh, trebuie și internetul să treacă la fapte, nu trebuie mai vorbe. Ar fi în dragoste, vine să fie și fapte, nu doar vorbe. În plus, la, pe internet există tot felul de grafice, de uh, cărți, de carte. Uh, dacă sunt zone gri, trebuie să aplice cartele respective. Deci uh, trebuie să intervenim și în acest sens. Încă un lucru, uh, referitor la finanțarea terorismului. Propunem, uh, propunem o variantă de înghețare a bunurilor teroriste și apoi uh, să existe o trasabilitate a finanțării uh, statelor uh, implicate. Lucrurile sunt diferite. Nu există o monitorizare pe toate aceste căi și cred că Comisia ar trebui să se implice. Iar în ceea ce privește educația, Erasmus, formarea, ei bine, tinerii vizați nu au acces la toate acestea. Erasmus, după cum știți, este accesibil familiilor privilegiate sau de, de clasă cel puțin mijlocie și nu este vorba de tinerii ca să vizați de raportul nostru. Deci, formarea de acest tip ar trebui să fie um, disponibilă pentru toți tinerii, mai ales cei din uh, categoriile defavorizate. Cred că acest lucru ar reprezenta un mare avantaj, o mare contribuție a Comisiei Europene și ar, um, um și ar fi în linie cu valorile pe care le susținem noi aici. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cred că discuția aceasta a fost una foarte bună, foarte cuprinsătoare, așa cum ar, cum ar trebui să fie. Așa trebuie uh, să fie și multă apreciere, dar și preocupări în legătură cu direcția raportului, când a fost cazul, toate au fost exprimate, iar dumneavoastră ați răspuns, exact așa trebuie să stea lucrurile. Depunerea amendamentelor uh, se poate face vreo pe 21 iunie, 25 iunie, mă scuzați. Deci până atunci uh, nu mai e mult, uh, colegii sunt să contribuie. Vrem să respectăm programul voturilor la uh, 14-20, ceea ce înseamnă că următorul punct de pe ordinea de zi e cumva limitat, dar cum este o rezoluție de-a mea, am să încerc eu să fiu rapid, să înghese eu acest punct un pic, dar um, este punctul cel mai amânat din istorie, pentru că tocmai e al meu. Uh, eu m-am pregătit meticulos, am să încerc să fac treaba cum trebuie, Uh, poate voi limita și numărul de vorbitori cumva ca să respectăm acest uh, termen limită care este 4 și 20. Este vorba, în punctul nou despre acțiune realizată în urma rezoluție Parlamentului European de anul trecut cu privire la supravegherea electronică în masă. Am avut o sarcină să monitorizăm chestiunea și să venim din nou în plenară Pentru a face acest lucru, grupurile politice au hotărât să adreseze o întrebare cu răspuns oral Comisiei în plenar și adopte o rezoluție. Asta am făcut, uh, asta a fost metodologia pe care am hotărât-o astăzi. Am să vă prezint cât pot eu de repede um, proiectul de întrebări și de rezoluție și poate după aceea putem să avem un schimb de opinie cât se poate de scurt. Dragi colegi, Dați-mi voie. Haideți să vă prezint proiectul de moțiune pentru rezoluție. Vreau să vă să încep. Știți că în legislatura anterioară, mai ales um, cei noi trebuie să afle că Comisia a făcut o anchetă cu privire la supravegherea în masă electronică, asta ca urmare care a dus la stabilirea acelui habeas corpus digital european. Ancheta a fost fără precedent uh, ca natură au fost 16 audieri, câteva discuții la nivel în, înalt cu experți din um, Uniunea Europeană, Statele Unite și Brazilia. Rezoluția de după aceea vrea să facă o planificare, un fel de anticipare. Vreau să ne asigurăm că propunerile um, pe care le facem atunci să fie monitorizate acum, să rămână prioritare pe, politica, pe agenda politică, deși acum am găsit punctul, asta era ideea și deci suntem acum faza a doua, comisia a avut sarcina să urmească procedura și să raporteze din nou. Așadar, avem prezentarea aceasta a um, rezoluției, termenul de amendamente este 29 iunie, iar procedura pe care o vrem, este, vrem să fie cât se poate de transparentă, de aceea am ales-o tocmai pe aceasta. De la adoptarea raportului anul trecut au fost uh, evoluții permanente inclusiv mai multe dezvăluiri din partea lui Edward uh, Snowden cu privire la colectarea în număr mare de date, recunoaștere facială, date de la uh, furnizori de telecomunicații, uh, comunicații, comunicări confidențiale din partea juriștilor, apoi și colaborări informații obținute de la cel mai mare producător de carduri SIM. Au existat um, um, discuții despre uh, căile de apel uh, și despre contextul uh, juridic din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Proiectul de rezoluție subliniază principalele elemente ale măsurilor propuse în așa, numită, așa numitul habeas corpus digital european, în acestea se măsoară se numără câteva, de exemplu, cauza așa Safe Harbor, sfera de siguranță, în, în ciuda suspendării acesteia, încă așteptăm înscris din partea Comisiei detalii ale vreunui alcool um, care să ne spună că cele 13 recomandări trimise Statelor Unite au fost uh, respectate. Comisia a promis că raportează până vara trecută, însă tot mai așteptăm, uh, mai așteptăm și um, uh, hotărârea CEJ la, Mac, la cauza Max Schrems, apoi în ceea ce privește legislația privind protecția datelor, Consiliul a adoptat o abordare generală cu privire la regulament și Aș vrea să vă subliniez aici două lucruri. În primul rând, Parlamentul nu va accepta niciun fel de legislație care introduce standarde mai scăzute decât cele care există prin directiva din 95, iar în al doilea rând, Consiliul a trebuit să se asigure că va găsi un acord cu privire la um, directiva privind protecția datelor și uh, în domeniul aplicării legii până uh, la sfârșitul anului. Acestea sunt cele două chestiuni pe care avem să le subliniem. Apoi, în ceea ce privește acordul uh, general, umbrele, de la adoptarea raportului Um, autoritățile Statelor Unite au spus că vor uh, transmite o comunicare povarelor europene. Um, și uh, vrem ca documentul să fie adoptat de către Congres. Apoi, în ceea ce privește supravegherea democratică, facem uh, apel la parlamentele naționale să-și revizuiască sistemul de supraveghere ale serviciilor de informații. Vreau să mulțumesc colegilor care s-au implicat, uh, am avut o reuniune mm, acum câteva zile și deja parlamentele german, belgian, uh, francez și britanic au, s-au implicat, s-au discutat bune practici. Nu avem competențe în acest sens, însă putem să examinăm cele mai bune practici din statele membre și cred că deja această funcțiune am întâlnit-o și în ceea ce privește securitatea IT, am observat lista de măsuri din partea Comisiei în ceea ce privește recomandările pe care le-am făcut cu privire la creșterea securității IT și a vieții private pe internet. În ceea ce privește uh, securitatea IT a Parlamentului, am lucrat în uh, strânsă cooperare cu vicepreședintii și cu DGI um, Tech uh, pentru în, în ceea ce privește um, raportul nostru și adoptat de către Tech a acestea. Că despre uh, Um, promovarea vieții private pe internet, uh, uh, e bine, să vorbim asta până la sfârșitul anului 2015, de câte uh, Este vorba de o, un follow-up sistematic al rezoluției. Apoi, în ceea ce privește protecția, protecția celor care denunță, avem și noi aici uh, um, recomandări și am cerut comisiei, comisiei să uh, investigheze acest lucru. Comisia n-a făcut acest lucru. Reiterăm apelul nostru ca până în 2016 să vină cu o comunicare pe acest subiect. 7. Evoluțiile tehnice din partea um, companiilor IT. În rezoluție menționăm um, reacția de acestor companii, inclusiv uh, criptarea end-to-end -end, uh, și știm că Multe companii au anunțat planuri eh, de acest fel în lumina dezvăluirilor eh, recente. Vedeți așadar deci, din situația actuală punerea în aplicare a habeasului corpus digital că suntem cam în urmă în ceea ce privește aplicarea recomandărilor la nivel de state membre. Au existat discuții și eh, conștientizare mult mai mare decât până acum uh, cu privire la chestiunea vieții private, că acest lucru nu s-a uh, însoțit și de către măsuri concrete. Um, acțiunile serviciilor de mm, informații nu au fost um, cooperante. Am că mm, își fac uh, își îndeplinesc sarcinile cum trebuie și că vor încerca să ne sprijine în activitatea noastră. Preocupările mele se leagă de faptul că rezoluția, în ceea ce privește rezoluția în ansamblu, încă mai avem multe de făcut. Și um, la sfârșit sunt uh, în mod intenționat, sunt, am o atitudine provocatoare, spun că încă mai există lacune și aici aș dori să dau cuvântul mai ales membrilor care au mărit acest subiect um, de aproape, să le cer uh, părerile lor, mai ales membrii grupului de monitorizare, începând cu Axel Voss. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să iau poziție vis-a-vis -vis uh, de rezoluție, dar datorită timpului, care este foarte scurt, nu voi limita doar la șase puncte. La aliniatul 4, cred că e cam depășit de faptul că ieri Consiliul a găsit un acord în ceea ce privește protecția datelor, deci cred că acest punct este depășit acum, apoi alineatul 6. Aici aș spune că după ultimele experiențe, cred că această abordare de tip pachet, um, aceste reforme nu prea se mai impune. Sigur că se poate negocia în paralel, uh, dar uh, n-aș spune neapărat că trebuie să finalizeze în același timp. Eu cred că ar trebui să avem o abordare flexibilă vis-a-vis de aliniatele 9, 13 în cazul uh, plasei de siguranță, Safe Harbor. Cred că ar trebui să nu rămânem la ceea ce am spus anul trecut, ci să ne adaptăm la realități și să spunem da, susținem uh, negocierile comisiei, bun, apoi evaluăm rezultatele apoi să vedem cum anume am putea să includem și altfel uh, principiul safe harbor. Wenn das alles nicht funktioniert und nicht installiert wird, dass wir dann die aufheben. Pentru a, a um, vedea cum anume se poate a, uh, aplica și în alte domenii. La alineatul 17 consider că siguranța națională intră în competența statelor membre și de aceea nu ar trebui noi să ne referim la acest lucru pentru că pur și simplu nu ține de competențele noastre. La alinatul 20 de FTP, cred că nici anul trecut uh, nu avem dovezi că s-ar fi făcut abuzuri. Aliniatul 24 acum. Și aici am senzația că nu avem competențe de a discuta acest lucru la nivel european, iar la aliniatul 30 aș dori să vă atrag atenția că, sigur, anul calendaristic este un termen bun, dar poate că n-ar fi rău să uh, spunem că vom reveni atunci când este necesar și nu în urma unui sistem rigid. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru uh, intervenția succintă. Știu că vreau să spuneți mult mai multe. În același spirit... Um, Mr. Creel, you, uh, Mrs. Ernst and Birgit Sippel, if that's okay. Voi închide lista de vorbitori și v-aș ruga să vă limitați la două minute uh, fiecare pentru a putea trece apoi la vot. Eva. Le Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă mulțumesc pentru acest raport de calitate pe care verzii îl vor sprijini. La fel ca și dumneavoastră, regretăm faptul că acordurile Safe Harbor și SWIFT nu au fost suspendate după descoperirea supravegherii în masă a cetățenilor europeni ca și dumneavoastră, regretăm faptul că statele membre nu au oprit supravegherea în masă demarată alături de uh, NSA. Vreau să adaug faptul că descoperirea supravegherii majorității statelor membre de către serviciile de secrete germane în numele americanilor este uh, șocantă, dar această descoperire nu a dus uh, rezultatele scontate. Faptul că nimeni nu este îngrijorat de genul acesta de supraveghere mă uimește peste măsură. După aceea, ă, trebuie să recunoaștem că sistemele informatice europene nu sunt suficient de sigure, așa cum a, dovedit de altfel atacul asupra ă, rețelelor ă, Parlamentului din Germania. De asemenea, regretăm faptul că, iată, nu a venit nimeni cu o propunere de directivă privind protecția acelor whistleblowers. Comisia Europeană a fost interpelată de o mulțime de cetățeni europeni pe, din pricina acestei lipse, dar Comisia Europeană nu a reacționat în niciun fel. Whistleblowers nu sunt protejați, e situația în care se află Edward Snowden nu s-a îmbunătățit, domnia sa este în continuare la Moscova, și uh, în uh, acest context, directiva privind secretul uh, confidențialitatea activităților companiilor uh, este deosebit de șocantă. Cerem o schimbare de ani de zile, dar iată că nimic nu se întâmplă. Vreau două minute în plus, domnule președinte, pentru că eu mă ocup și de uh, legea franceză în domeniu care este deosebit de importantă pentru că ea ar permite serviciilor secrete franceze să supravegheze cetățenii francezi uh, fără niciun fel de control. Spun că nu există niciun con- control pentru că există într-adevăr un organism care ar trebui să supravegheze activitatea, activitatea serviciilor uh, secrete, serviciilor de informații, dar uh, această autoritate este formată din vreo 2-3 oameni. Uh, Ah, domnul președinte, vom avea o discuție, discuție separată pe tema aceasta, prin urmare nu, ah, nu ah, vom aborda subiectul astăzi. Vă rog frumos să fiți foarte subcinți, mai avem un vot și după aceea avem și o audiere comună. Vreau disciplina din partea dumneavoastră. Urmează domnul Kirkhope. Um, I'll be very brief. Voi fi foarte succint. Și la obiect, domnule președinte. Așa cum au spus și antevorbitor, cred că era vorba de domnul Fos, competențele care prin tratate nu revin Uniunii Europene rămân la statele membre, conform articolului 4, și Uniunea Europeană trebuie să respecte aceste funcțiuni, menținerea ordinii um, securității naționale, deci securitatea națională ține de responsabilitatea fiecărui stat membru, ceea ce susțin pe deplin. De asemenea, susțin și politici de protecție a datelor robuste și o respectare a legii de către autoritățile de aplicare a legii. Totuși, anchete trebuie efectuate de către com- comisii de anchete naționale și nu de către uh, Parlamentul European și vreau să clarific ceea ce vreau să spun. Știți că am fost deschis în ceea ce privește opoziția mea față de domnul Snowden. În ceea ce mă privește, domnul Snowden este un infractor căutat, un fugar care ar trebui să se întoarcă în Statele Unite pentru a se supune justiției. S-a făcut un anunț în ultimele 40 de ore lucruri pe care îl cunoașteți, domnule președinte, de pagurile cauzate de către domnul Snowden pe securitatea vestică, care poate periclitează multe mii de vieți, poate chiar a dus la pierderea de vieți, de asemenea și în rândurile armatei noastre. Sigur, puteți râde, uh, vorbesc de vieți omenești. Solicitarea unui acord uh, internațional, aici mi se pare ridicol și acest lucru nu poate fi susținut de grupul meu. Mulțumesc, doamna Spinelli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru acest magnific raport. pentru nemulțumirile pe care le exprimați și pentru disponibilitatea de a recurge eventual la legislație și la justiție datorită neaplicării legislației de către comisie. O singură întrebare în ceea ce privește denunțătorii whistleblower. Din păcate, nu am primit un răspuns clar, ceea ce mi se pare grav. Mi se pare grav faptul că se acuză domnul Snowden de a fi păgubit uh, persoane cărora nu le-a dus atingere și mă întreb dacă nu s-ar putea include în raport și protecția informatorului jurnalist, nu doar a angajaților din companie, ci și a jurnalistului informator, care de asemenea trebuie să țină să păstreze confidențialitatea. Știți că există un apel în momentul de față care circulă în apărarea directivei cu privire la secretele de afaceri. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, Barbara! Urmează acum Carlos Coelho. Presidente, queria, antes de mais, eh, felicitar. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru textul pe care îl avansați. Reprezintă o bază excelentă pentru munca noastră. Sigur, poate fi îmbunătățit, dar Înainte de toate, ne atrage atenția asupra tuturor domeniilor unde va trebui să găsim răspunsuri. Principala mea preocupare atunci când este vorba de supravegherea în masă se referă la faptul că dacă reușim să reacționăm atunci când e un scandal în mass media, după aceea, de fapt, lăsăm baltă lucrurile. Comisia Libe nu ar trebui să renunțe la această temă. Ce am două observații. Primul rând, trebuie să fim clari în relațiile noastre cu state terțe și, în al doilea rând, nu punem putem spune pur și simplu că nu intră în competențele noastre, sigur, competența de a supraveghea serviciile secrete este, ține de suveranitatea națională, dar noi putem uh, uh susține acest demers și putem dis- contribui la bunele practici. Am au organizat uh, aici o audiere cu președinții comisiilor de monitorizare a serviciilor uh, secrete. Eu cred că o coordonare la nivel european poate contribui la găsirea unei soluții. Și există și zone în Uniunea Europeană unde scrutinul parlamentar nu funcționează, ceea ce înseamnă că există un risc de abuzuri la adresa drepturilor omului și atunci intervine competența noastră. Nu putem neglija acest lucru. Mulțumesc, Carlos uh, Cornelia Ernst. Mulțumesc, uh, Claude. În primul rând, uh, trebuie să constat că e bine să reluăm o astfel de rezoluție, dat fiind faptul că tot în laștină ne aflăm, nu s-a modificat nimic și că mai uh, au mai apărut uh, și alte servicii secrete care au călcat pe lângă. Acum, în al doilea rând, pachetul de date ar trebui să fie păstrat ca pachet, pentru că altfel mă tem că directiva va fi lăsată baltă această temere persistă de când au început discuțiile și de aceea nu cred că am putea să le tratăm separat. În ceea ce privește sfera de siguranță, nu s-a uh, schimbat nimic, deci putem uh, să rămânem la suspendare pe care o solicităm, mai ales că nu se îndeplinesc până acum pe deplin recomandările Comisiei. Controlul democratic, caracteristica întregii problematici până la urmă, care vizează serviciile secrete. Acest control este pe deplin insatisfăcător. Am constatat acest lucru la audiere, dar cred că aici să mai pun niște îmbunătățiri și la nivelul rezoluție. Sigur, în ceea ce privește denunțătorii, uh, dacă îi combatem, combatem și democrația și uh, libertate de exprimare, deci uh, cred că se impune să facem mai multe pentru protecția acestora. Thank you very much, Cornelia. Mulțumesc foarte mult, Cornelia. Și în final, acum Birgit. Thank you very much and I would be great. Mulțumesc foarte mult. Aș fi foarte recunoscătoare dacă ceilalți colegi s-ar opri din celelalte conversații. Intervine președinte, e treaba mea să atenționez despre astfel de lucruri. Doamna Sipăl, foarte succint pe tema pe care o dezbatem, susțin pe deplin raportul raportului nostru. Nu sunt împotriva reluării lucrurilor, pentru că dacă situația nu se schimbă, trebuie să revenim cu solicitarea din raportul inițial cu privire la NSI. În al doilea rând, în ceea ce privește securitatea națională, nu doar că am senzația că este în competența noastră, din punct de vedere politic sunt convinsă că e o competență europeană, pentru că fie că vorbim de infracțiuni serioase la nivel transnațional, dacă e vorba de infracțiuni cibernetice, toate uh, Uh, acestea duc la o corresponsabilitate și la nivel european. Și uh, dacă trebuie să menționăm serviciile secrete, nu-mi face plăcere să fac acest lucru, dar trebuie să o facem. Nu e vorba doar de NSA, am vorbit și de serviciile secrete britanice, apoi cele germane, acum a apărut și chestiunea cu cele franceze. Deci, da, sunt multe de făcut. Iar în ceea ce privește pachetul de protecție a datelor, avem nevoie de această abordare la pachet pentru că altfel nu putem fi siguri că se vor aplica garanții în directivă și în regulament. Deci, în ansamblu, susțin raportul dumneavoastră pe deplin, domnule președinte. Ce mare ușurare, Birgit! Permiteți-mi uh, să spun, așa cum uh, menționa și domnul Fos și Eva, că e neplăcut să abolăm această, acest proiect de rezoluție sub presiunea timpului. Termenul este finele lui iunie, este o rezoluție complexă și ar fi necesitat mai multe discuții dar e așa în compensare pentru faptul că am acordat mult mai multă atenție raportului precedent. N-am să răspund acum la toate întrebările. Biroul meu va încerca să vă răspundă. Sunt convins că veți veni cu multe amendamente pentru 29 iunie. Și va trebui să trecem la vot pentru că, iată, este și 20. Vă solicit doar uh, un minut de pauză pentru că secretariatul dorește să mă informeze cu privire la câteva chestiuni înainte de vot. Așadar, un minut de pauză, asigurați-vă că aveți cartelele de vot uh, la dumneavoastră.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 E vorba de proiectul rectificativ de buget um, pentru numărul 5 pe 2015, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Să respingem, cer scuze, compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. E vorba de raportul domnului Niedermüller. Compromise amendment. Verificăm amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Do you want to push your card in because mine wasn't? either? Introduceți corect cartela atunci poate funcționează. Tanya, do you want to maybe go to another seat? Sau poate încercați de pe alt loc. Right, colleagues, Compromise 1 is adopted. Amendment se adoptă com compromisul 1, amendamentul 4 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge, spune președintele, scuze. The vote is open. Ba nu, votul uh, e deschis la amendamentul 4. So let me get start here. Right, let's start again. Haideți să reluăm și cu microfon. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. S-a deschis votul. Verificăm. On amendment 5, the vote is... La amendamentul 5 deschidem votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Okay. The vote is open on... S-a deschis votul și la amendamentul 9. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, spune președintele. Vă rog însă să ridicați mâna, deci compromisul 2, deschid votul. And that's carried. Ce se adoptă. Vă rog încă o dată să ridicați uh, mâna mai vizibil. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă. E vorba de prima parte a amendamentului 21 pentru, împotrivă. Abține, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm acest amendament. A doua parte, verificăm. La amendamentul 21 s-a deschis votul. Să a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cea de-a doua parte. Ba nu, prima parte o verificăm de la amendamentul 22. S-a deschis votul. Amendamentul 22, prima parte. S-a deschis votul. La amendamentul 22, prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22, partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă?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 respinge, ba nu se adoptă, se corectează președintele amendamentul 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum votul final pe textul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Niedermüller. Colleagues, we have to move to room. Dragi colegi, trebuie să mergem acum în sala Unu e doi. We're moving to room 1E. Deci ne deplasăm acum în sala 1E2 pentru reuniunea comună.